ședințe, la ședința a gestat între experții Parlamentelor Naționale și Parlamentul European. Nu trebuie să repet că mi se pare extrem de importantă această ocazie de a avea o nouă rundă de cooperare interparlamentară, să examinăm și să îmbunătățim calitatea muncii noastre parlamentare și a noastră și a dumneavoastră. Începește sesiunea din această dimineață. După cum știți, este... există mai multe sesiuni tematice în Parlament. Aici este sesiunea dedicată subiectelor economice și am uh, împărțit această uh, dimineață în două sesiuni. Prima este Panama Papers și bah Bahamas Leaks. După aceea îmbunătățirea reglementărilor, ce lecții pot fi uh, învățate. A doua secțiune se referă la Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital și Piața Unică pentru Servicii Financiare. De, pentru că sunt foarte mulți participanți, nu va fi posibil să ia toată lumea cuvântul, dar o să încercăm să dăm cuvântul uh, cât ori mai mulți colegi posibil și se va da se va încerca, vom încerca să ne asigurăm că majoritatea parlamentelor reprezentate pot participa la discuție. Deci fiecare uh, parlament va avea un slot de două uh, minute de intervenții, deci ne așteptăm să avem cam 20-25 de intervenții pe sesiune. Vă informez că există cartonașe prin care vă puteți uh, Uh, semnalat dorința de a lua cuvântul. Pentru prima sesiune, Panama Papers este cartonașul uh, roz. Vă rog să-l completați și să-l dați ușierilor. Și acum aș vrea să dau cuvântul uh, colegului Werner Lange pentru discursul introductiv. El este președintele Comisiei Speciale de Anchetă în domeniul uh, spălării banilor și evaziunii fiscale, așa numită Comisie Panama. Aveți cuvântul. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici. Deutsch weiterreden. Însă aș dori să continui în germană. Aș dori să vă urez tuturor bun venit. Împreună cu Comisia Econ avem astăzi uh, o com- reuniune comună în care sunt invitați uh, patru experți. În primul rând, profesorul Mark Pitt, care a fost în Comisia de Anchetă Panama, împreună cu profesorul Stiglitz. Și ne bucurăm foarte mult, domnule profesor Pitt, pe faptul că sunteți astăzi prezent aici pentru a ne oferi câteva informații din experiența acumulată. În rest, avem uh, invitați uh, din diferitele parlamente europene din comisiile de anchete, Ed Groth din Olanda, Ahmed Ahmed Ahmed Ayuye, care este președintele Comisiei de Anchetă Belgiene și de asemenea și din partea Consiliului Național Austriac, un reprezentant al Comisiei de Anchetă. Avem uh, o dimineață încărcată și aș dori să vă spun câte ceva despre activitatea Comisiei PANA. În anul 2014, Parlamentul European a creat uh, două comisii cu numele Tax 1 și Tax 2, care au vizat uh, <clears throat> analizarea deciziilor fiscale în legătură cu LaxLeaks, adică acele decizii care pot să denatureze concurența și care pot duce sau chiar dus la condiții speciale, în special pentru companiile multinaționale. În acest sens avem două rapoarte și țările principal vizate au fost Luxemburg, Olanda, Apoi Comisia PANA, care a fost creată după publicarea documentelor uh, pentru Mossack Fonseca cu un volum de 2,8 terabytes. Această comisie analizează tot ce are legătură cu spălare de bani, cu spălarea banilor din droguri, criminalitate, corupție și, evident, evaziunea fiscală datorită acestor uh, acțiuni. Eu cred că este extrem de important ca în cadrul activității noastre să analizăm în primul rând uh, aspectele științifice reprezentate de domnul profesor Pitt să le dăm cuvântul și celor afectați, atât ONG-urile, dar și consultanții, intermediarii, avocații, băncile, să ne gândim care sunt uh, posibilitățile de eludare care au fost create într-o manieră internațională, pentru că Panama este doar un sinonim pentru o mișcare la nivel mondial de a ascunde în uh, paradisuri fiscale și offshore-uri uh, bani din uh, diferite activități. Este vorba de miliarde și miliarde de euro care sunt eludate și care afectează astfel solidaritatea societăților. În septembrie 2016 ne-am început activitatea, suntem în plină analiză. Comisia de anchetă are un mandat de un an, poate fi extins acest mandat cu alte șase luni. În uh, baza prerogativelor de anchetă ale Parlamentului European în conformitate cu articolul 26 din Tratatul de la Lisabona. Nu avem însă posibilitatea de a da sancțiuni în, uh, spre deosebire de parlamentele naționale. Deci uh, depindem de disponibilitatea uh, celor pe care îi invităm de a veni și de a face declarații în fața noastră. nu avem alte prerogative pentru că până acum statele naționale au refuzat să acorde aceste prerogative pentru Parlamentul European. Raportul există deja din 2014 analizăm legislația în uh, acest context. Am făcut uh, deplasări la fața locului în Malta, Luxemburg, Cipru și altele și de asemenea avem prevăzute și deplasări în Statele Unite. Am audiat o serie întreagă de profesori și aș dori să vă spun pe scurt care sunt proiectele legislative din Parlamentul European care abordează această tematică. Este vorba în primul rând de deci cea de-a patra revizuire a directivei cu privire la prevenirea spălării banilor, raportarea țară pe de la țară la țară, de asemenea baza comună de impozitare, apoi societatea care companiile formate dintr-o singură persoană, co companiile fictive. Apoi uh, analizăm companiile uh, mari, cum ar fi Apple sau și unde se impozitează în uh, acele țări doar o mică parte care uh, se realizează în respectiva țară, precum în uh, Luxemburg sau Apple în Irlanda, ceea ce face ca în cazul Amazon doar 0,5% din cifra de afaceri să fie impozitată în Luxemburg și în cazul Apple în Irlanda o valoare similară. Comisia a analizat cazurile uh, acestea. Și doamna Vestager, comisara pentru concurență, a decis ca Apple să plătească 13 miliarde sub formă de impozit în Irlanda. Acest lucru este posibil doar pentru că există o lacună în legislația americană care specifică că acele profituri care sunt uh, depozitate altundeva în lume trebuie impozitate uh, conform legislației fiscale americane doar dacă sunt reintroduse în America. Așa se face că Apple depozitează 130 de miliarde de euro în anumite paradisuri fiscale, a achitat doar uh, valori minimale deși în uh, Irlanda se acumulează toate mm, profiturile acestei companii, companii din Irlanda, nordul Africii și Rusia. Importantă este însă colaborarea autorităților și acordurile internaționale și știm că avem doar competențe restrânse pentru că legislația fiscală este o competență a statelor membre, dar în opinia noastră este important să creăm mai multe presiuni la nivel internațional pentru o mai justă distribuire a impozitelor în cea de-a doua parte a anului 2017 vom prezenta raportul nostru final, redactat de Focofo și Peter Iecek din partea <clears throat> socialdemocraților și respectiv a liberalilor. Mulțumesc pentru atenția acordată. Thank you very much, uh, Chair Langen. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte Langen. Acum prima intervenție, domnul profesor Mark Pitt. Doamne președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult pentru această invitație. La fel cum uh, apa caută cel mai uh, jos punct, uh, banii murdari curg către cele mai joase, cele mai puțin reglementate țări. Documentele Panama, Panama Papers, confirmă ceea ce știam deja dinainte. Un astfel de scenariu este că avocații cumpără corporații false și organizează investiții dubioase cu bănci în locații cu uh, uh reguli slabe și <clears throat> unde agențiile de uh, aplicare a legii sunt slabe. Și credeți-mă, știu de ce vorbesc, pentru că sunt elvețian. Totuși, tolerăm uh, aceste locații uh, Monaco, Liechtenstein, Delaware, Nevada. Dacă vă uitați la aceste documente, Panama, așa numitele Panama Papers, veți găsi un, un amestec incredibil de uh, uh, oameni care uh, fac fraudă fiscală, companii care folosesc uh, prin, uh, uh aceste, companii, aceste locuri pentru optimizare fiscală, dar uh, și politicieni care să-și ascundă banii pe care nu puteau să-i fi câștigat cinstit în mandatul lor. Și în fine găsiți eh, membri ai crime organizate, traficanți de droguri, de ființe umane sau uh, rețele de prostituție infantilă. Citiți cartea lui Obermeier pentru a mai multe detalii. Experiența mea e similar uh, acestor uh, descoperiri. Am fost uh, membru al grupului de acțiune pentru împotriva spălării banilor și corupției la OECD și de asemenea am examinat programul alimentar al Națiunilor Unite și mereu am văzut același lucru de mii de ori. Președintele a spus că nu e vorba doar despre Panama. Panama este doar un exemplu da, totuși e și despre Panama. Am, vreau să spun ceva pe scurt despre acest subiect. Panama, țara, statul Panama face mari eforturi acum, cel puțin la nivel declarativ, dar, sincer vorbind, săptămâna trecută investigația împotriva lui Mossack Fonseca a trebuit să fie oprită temporar la ordinul Curții Supreme de Justiție din Panama și o a doua știre pe care am aflat-o săptămâna trecută a fost că guvernul Panama, statului Panama, nu este dornic să reexamineze comenzile către compania braziliană de construcții Odebrecht, deși compania a admis că a plătit 59 de milioane uh, de dolari uh, către uh, oameni care decideau contracte de miliarde de dolari. Dar nu s-a făcut nicio investigație și uh, Uh, decideți dumneavoastră dacă această țară e serioasă. Acum, întorcându-mă la uh, problema generală, este una, uh, o problemă mondială și toți facem parte din ea, fie că lucrurile încep la noi sau, să zicem, juriștii noștri contribuie la ea. Dacă vrem să facem o diferență reală, trebuie să fim foarte îndrăzneți. Și deja cred că suntem pe drumul cel bun. De multe ori ați auzit uh, vorbindu-se despre identificarea beneficiarilor reali, uh, un lucru care se tot discută cu instituțiile financiare și acest lucru e foarte valoros pe partea de, pe partea de impozitare, dacă uh, vreți, avea, vreți să aveți un schimb automat de informații trebuie să știți al cui este un cont realmente și e de, o informație valoroasă și pentru autoritățile de reglementare și pentru Uh, organele statului. Ce lipsește este o anumită seriozitate a implementării din partea autorităților de reglementare. Dați-mi să vă explic ce vreau să spun prin asta. Propria mea țară, Elveția, de obicei ce se întâmpla, uh, avocați mai ales din Geneva cumpărau construcții de la o subsidiară a Mossad Fonseca din Geneva, dar aici nu e vorba doar de avocați și E vorba și despre administratori de fiducii, uh, consilieri fiscali, avocați care se ocupă de domeniul fiscal și alte profesii care uneori trec dincolo de munca uh, juridică clasică și practic devin organizatori în sectorul financiar. Se transformă în niște operatori financiari. Și ăsta este un subiect important pentru noastră, mai ales începește directiva privind spălarea banilor. Deci când se face trecerea? Când devine un avocat operator financiar? E o problemă foarte mare și foarte sensibilă, foarte spinoasă. Și asta ne trimite la întrebarea ce ar trebui să facem. Prima mea sugestie ar fi să vă uitați cu mare atenție la uh, persoanele cărora le dați avantajul privilegiului profesional. După părerea mea, e vorba de cei cum sunt Mossack Fonseca, dar și uh, avocații care colaborează cu ei, care cumpără uh, produsele lor ca să organizeze aceste construcții financiare. Ei, după părerea mea, nu sunt avocați și nu merită, nu merită privilegii profesionale. Uh, asta ar fi primul meu comentariu, începește situația de fapt. Apoi, dacă vă uitați la raportul pe care l-am scris împreună cu Joseph Stiglitz, raportul este la intrare, uh, se numește uh, Economia din umbră, descoperind economia din umbră. Noi mergem dincolo chiar de ce se spune în obișnuit. Noi spunem că am vrea să vedem uh, registre uh, comerciale reale la nivel global. Deci, cu alte cuvinte, să existe nume de oameni reali în aceste registre, nu uh, interpuși, nu știu eu, grădinarul sau uh, menajera de la Mossack Fonseca, care este numită director într-o companie, deci în acest registru să fie trecuți uh, oameni reali și beneficiarii reali ai companiei. Uh, o să spuneți, stai puțin, asta e un pas foarte mare, e complicat și ridică tot felul de probleme tehnice. Care este pragul de la care pornim și mai departe? Sunt de acord, e corect. Ar trebui să intrăm în detalii, dar sunt convins că acest tip de reglementare este fezabilă. Apoi, o să spuneți că vom sfârși cu niște registre pline de oameni de paie. Dar ideea este că dacă ai un registru public accesibil, practic invit societatea civilă, mass media să verifice dacă oamenii care sunt trecuți acolo sunt uh, trecuți acolo corect și ar fi penibil să se afle că persoana care a trecut în registru nu știe nici măcar să scrie să citească. Deci cred că asta ar fi un pas crucial și asta e a doua mea sugestie E o sugestie destul de directă, dar dificil de implementat. Și cred că, din partea mea, uh, a spune că în acest moment este crucial să definiți uh, limitele acestei lumi offshore, să fiți fermi, chiar dacă populiștii din toată lumea încearcă să vă uh, blocheze. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumesc foarte mult, doamne profesor, pentru această introducere foarte interesantă și pentru sugestiile concrete pe care le-ați făcut. V-am uh, ascultat cu interes fiecare cuvânt și sunt sigur că ne va fi util uh, în activitatea noastră legislativă, în încercarea noastră de a îndeplini aceste scopuri esențiale. Acum, următorul vorbitor, domnul Ed Grot, președinte al Comisiei Parlamentare de Anchetă privind structurile fiscale din Parlamentul olandez. Le reamintesc colegilor că trebuie să completeze formularul roz dacă vor să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi în numele Parlamentului olandez și Comisiei Parlamentare de Anchetă uh, în ce privește structurile fiscale. Vă mulțumesc că m-ați invitat pe mine și pe colegul meu Arnold Merkis de la, de la Partidul Socialist să luăm parte la această ședință. Scandalul Panama Papers a adus noi revelații în legătură cu cât de răspândită este problema evaziunii fiscale. În Parlamentul olandez, Apelul pentru a avea mai multe informații privind structurile fiscale uh, din Olanda a fost bine auzit. În mai anul trecut, Comisia uh, pentru afaceri fiscale a creat un grup de lucru. Scopul era să obținem informații în legătură cu structurile fiscale și să decidem mai târziu în legătură cu utilizarea altor instrumente de anchetă. În septembrie anul trecut am vorbit cu 12 experți reprezentanți ai sectorului fiducilor, uh, consilieri fiscali, membri ai uh, autorităților fiscale olandeze. Între timp, uh, Parlamentul olandez a adoptat, a creat un nou instrument de anchetă. Acest instrument mai flexibil nu cere foarte multe pregătiri și foarte multă cercetare. Esențial vorbind, acest instrument înseamnă că toate persoanele pot fi uh, uh, interogate sub jurământ, similar cu audierile congresionale din Statele Unite. În octombrie anul trecut, propunerea unei uh, uh anchete în domeniul uh, fiscal a fost aprobată majoritar de Parlamentul nostru. Cinci membri din Parlament sunt în această comisie și comisia se va concentra pe uh, fiducii private și pe rolul Olandei în a facilita și anumitele companii căsuță poștală. Principalul scop al anchetei este să obținem mai multă înțelegere privind modul în care uh, consilierii fiscale operează și cum se creează scheme de, fiscale în practică. După cum probabil știți, Olanda este un uh, punct de inflexiune major privind fluxurile uh, de capital. Foarte mulți bani trec prin aceste entități uh, tip uh, cutie poștală, fără să dea vreo dovadă de activitate economică în Olanda. Și teoretic asta poate fi perfect legal. Întrebarea este dacă aceste activități sunt și de dorit din punct de vedere economic sau social sau acceptabile din punct de vedere moral discutând cu actori relevanți din sectorul uh, financiar și al uh, consilierilor fiscali, uh, Comisia de anchetă speră să dea un răspuns în acest sens. În primăvară, după alegerile generale, vom avea audieri și uh, anchetă și aceste audieri vor fi publice și vor fi transmise în mass media. Vreau să închei spunând că sper că aspectele de nedorit ale acestor structuri fiscale vor fi abordate în mod serios în anii următori OECD-ul și instituțiile europene au făcut deja foarte multe progrese în acest domeniu, dar responsabilitatea rămâne pe umerii tuturor, deci și a, a parlamentelor naționale și parlamentului olandez, evident. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Ahmed Ahmed președintele Comitetului Special Belgian pentru Panama Papers. D'abord pour euh, l'invitation, c'est un plaisir de participer à vos travaux. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați invitat aici, aparte la lucrările um, ședinței dumneavoastră. După cum știți, Belgia a pus uh, la punct o comisie specială care să studieze Panama Papers uh, într-o manieră generală, discutând problematica uh, paradisurilor fiscale sau ale um, conturilor offshore. De ce a stabilit Parlamentul belgian uh, uh, această comisie? Ei bine, pentru că de fiecare dată când s-au făcut dezvăluiri uh, în legătură cu astfel de paradisuri fiscale, de exemplu Swiss, Swiss Leaks sau Panama Leaks, s-au identificat multe persoane fizice sau persoane juridice care aveau reședința în Belgia și care erau implicate într-un astfel de scandal. Uh, această comisie uh, nu este una de anchetă, ci este una de uh, analiză, deci are competențe mai reduse față de o comisie de anchetă. Însă sunt anumite dosare care au fost deschise în justiție, um, în care este implicată și administrația fiscală. Ar fi existat un risc de interferență a, între a, um, lucrările noastre și cele ale justiției, de aceea comisia noastră nu este una de anchetă. Există 700 de nume uh, ale unor persoane fizice sau juridice cu uh, domiciliul în Belgia care apar în scandalul Panama uh, Papers s-au deschis 239 de dosare în justiție care acum sunt în curs în urma acestor dezvăluiri. Bineînțeles, se mobilizează serviciul juridic și mai ales sistemul special numit SDFO, care se ocupă exact de cazurile uh, acestea. Administrație fiscale, poliția, Banca Națională, care este autoritatea de reglementare care controlează intermediarii financiari, uh, dar de asemenea și băncile, uh, marile bănci din Belgia sunt implicați, bineînțeles, fără să uităm de magistrați aceștia au fost amintiți și în lucrările dumneavoastră aici în Parlamentul European. Acum, câteva puncte de reflexie. Din lucrările noastre e clar, este că există o problemă de coordonare între serviciile de stat care se ocupă cu criminalitatea uh, uh, financiară și cu evaziunea uh, fiscală. E clar, justiția, poliția, um, departamente care luptă cu spălarea de bani, nu își transmit întotdeauna așa cum trebuie informațiile. Sunt mai multe servicii care lucrează Uh, pentru acest obiectiv, însă nu există un schimb suficient de informații, prin urmare nu se poate acționa la acest nivel. Apoi, o, uh, o a doua chestiune care a reieșit din uh, lucrările noastre este că nu avem o listă omogenă cu paradisurile fiscale la nivel european. Nici măcar la nivelul Belgiei nu avem o listă uh, finală, ea diferă de la un capitol al legii fiscale la altul. Avem nevoie deci de o listă europeană a paradisurilor fiscale care să ne permită să ne mobilizăm în ceea ce privește luma, lupta împotriva acestui uh, fenomen care dăunează atât de mult. Avem uh, acest subiect pe care l-am abordat și cu comisarul european Pierre Moscovici, care s-a angajat să se implice cât se poate de repede în, într-un astfel de demers. Banca Națională, organismul de reglementare, prin misiunea sa, are și necesitatea de a detecta mecanismele specifice uh, care să permită evaluarea uh, la nivelul băncilor a fraudei uh, fiscale. Însă n-am obținut rezultate de pe urma activității băncii, așadar e nevoie de măsuri sporite, de competențe sporite alocate băncii naționale. Mai există și Agenția Europeană de Luptă împotriva fraudei fiscale, care ia în considerare frauda și evaziunea fiscală la nivel uh, uh, mondial. Însă această agenție nu funcționează neapărat foarte bine, dar ar trebui consolidat rolul său. Și voi încheia făcând încă observație și anume că astăzi ar trebui să consolidăm cadrul juridic care să ne permitem să reprimăm uh, um, intermediarii, facilitatorii, că vorbim de bănci sau cabinete de avocați, uh, care până la urmă contribuie la punerea uh, la punct a acestor scheme uh, de evaziune fiscală. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, domnule președinte. Acum domnul Kai Jan Kreiner, vicepreședinte al Comisiei pentru Finanțe a um, Consiliului Național uh, Austriac. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în Austria Uh, aveam o bancă menționată în uh, Panama Papers. Este o bancă mică regională deținută de o mică provincie a uh, Austriei localizată la granița cu Elveția și Liechtensteinul. Deja banca se afla pe radarul autorităților din cauza unor relații de afaceri strânse pe care le aveam ales cu Liechtensteinul și cu anumite trusturi și fundații de acolo. Prin urmare, Parlamentul Regional a organizat o comisie uh, specială care să analizeze acest uh, caz. Uh, raportul acestei comisii va fi dat publicității zilele acestea, cred că în această săptămână. Rezultatul principal a fost că Comitetul de Administrație al Băncii a demisionat, iar acest model de afacere al băncii s-a schimbat. Acum Uh, știu că nu pot să aibă legături de afaceri uh, cu uh, paradisuri fiscale și nu pot să aibă legături cu companii de tip cutie poștală în jurisdicțiile offshore. Acestea sunt uh, principalele rezultate um, și efecte pentru această bancă pe viitor. Parlamentul regional și Parlamentul național au discutat aceste uh, aspecte, iar eu personal cred că trebuie să construim trei piloni uh, care să se fie următorii. Primul, transparența cu chestiuni importante precum un registru public al companiilor și al trusturilor, precum și o listă cu beneficiarii acestora, apoi Uh, acest registru ar trebui să fie um, uh, public, așa cum se întâmplă în uh, Germania. În Germania există un registru public unde apar principalele companii, de asemenea fundații și trusturi. Apoi, un al doilea aspect important pentru transparență ar fi faptul că nu avem, de fapt, nevoie de uh, aceste companii de tip cutie poștală. Ele există doar pentru uh, fraudă fiscală și pentru a crea o lipsă de transparență. Eu cred că ar trebui să le uh, interzicem. Apoi, cel de-al doilea pilon este cooperarea. Cooperarea între guverne, adică să împărtășim informații, să schimbăm informații în legătură cu companii, în legătură cu anumite decizii fiscale. Noi facem deja asta prin directive uh, ale Parlamentului European, dar de asemenea uh, trebuie să ne gândim și la o manieră prin care să îi protejăm pe avertizori și aici nu mă refer doar la jurnaliști. E clar că în cadrul libertății de expresie aceștia trebuie uh, uh protejați, dar de asemenea să nu uităm de avertizorii din interior, pentru că eu cred uh, că, firește, există confidențialitatea de afaceri, secretul de afaceri, dar acesta nu poate fi constituit de fraudă fiscală sau nu poate fi constituit de ajutorul dat unora pentru a face uh, spălare de bani. Deci, dacă cineva dezvăluie aceste informații din cadrul unei uh, companii, uh, această persoană ar trebui să fie protejată de state, de guverne, nu târâtă în fața instanței. Apoi, cel de-al treilea pilon este o impozitare corectă uh, mai ales uh, pentru companiile uh, multinaționale. Asta include, practic, raportare de la țară la țară și alte chestiuni care deja funcționează, însă mai cred că trebuie să ne armonizăm și sistemele fiscale. Companiile acționează până la urmă într-un mediu internațional, prin urmare avem și noi nevoie de regulamente internaționale, de uh, taxe internaționale pentru uh, companii, adică CCCTB sau CCTB, uh, dar cu taxare uh, minimă sau cu uh, coridoare de uh, impozitare nu vrem uh, să dăm naștere unei alte curse fiscale care până la urmă este um, uh, plătită de cei care nu pot folosi impozitarea în uh, state diferite pentru că trăiesc doar într-unul. De asemenea, uh, trebuie să ne gândim puțin la cei uh, care ajută multinaționalele și firește la persoanele foarte bogate care încearcă să nu-și plătească impozitele. Mă refer, de exemplu, la bănci sau la consilieri fiscali. Eu cred că trebuie să venim cu reguli contabile Uh, înscrise în lege la nivel european uh, care să reglementeze și fundațiile uh, private. Aceste fundații uneori spun că regulile contabile nu li se aplică ca bază pentru impozitare. Avem așadar nevoie de reguli de contabilitate care să aibă în minte până la urmă impozitarea. Până la urmă, cred că trebuie să spunem că sunt zone ale lumii care se, vom, se vor conforma uh, acelor uh, trei piloni, care vor fi, fi partea unui grup, cei care refuză vor fi în afara grupului respectiv. Să zicem că dacă cineva vrea să trimită bani unei companii Uh, de tip cutie poștală dintr-un paradis uh, uh, fiscal sau dintr-un teritoriu offshore, atunci ar trebui să existe o taxă pentru un, acest, pe un, pentru un astfel de transfer, o taxă care poate să ajungă până la 45-50%. Asta pentru a preveni ca banii să fie spălați sau mutați înspre paradisuri fiscale. Știu că anumite chestiuni poate vă par radicale, însă lucrurile sunt ușoare. Avem trei piloni, constituim un grup, fie te conformezi regulilor și ești în uh, grup, uh, fie nu și atunci ești în afara uh, grupului și dacă muți banii din grup în afara grupului, atunci ai de plătit taxe. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim foarte mult. Acum, Werner, te rog să iei cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Via... Mulțumesc. Avem acum posibilitatea să dialogăm cu cei uh, patru intervenienți, în special și cu domnul profesor Mactis. Dânsul împreună cu profesorul Iosef Stiglitz a prezentat de curând uh, o analiză uh, și propuneri care vizează economia din umbră, propuneri excelente. Mi-au parvenit până acum 13 solicitări de intervenție Inițial, Uh, prevăzusem să alocăm uh, trei intervenții din partea Parlamentelor Naționale și apoi câte una din Parlamentul European. Acum, uh, iată că s-a mai adăugat una, am opt intervenții din partea Parlamentelor Naționale și șase din partea Parlamentului European. De aceea vă propun ca dialogul nostru să fie flexibil, iar în momentul în care aveți o întrebare pentru cineva anume, să și specificați pentru cine. Două minute am prevăzut pentru fiecare intervenție și începem acum cu deputatul din Malta, Jason Azopardi. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc. Președinția malteză reprezintă un moment de mândrie pentru țara mea și reiterăm aici toate pozițiile celor care uh, uh, au spus uh, că Malta poate să uh, gestioneze bine uh, această situație. Însă unii au spus că nu se va descurca în această funcție. Uh, noi uh, am fost dezonorați uh, și de faptul că mulți de multe ori a fost menționată Malta în Panama Papers. Avem și un ministru care a fost implicat în acest scandal se pare că noi aveam nevoie de mai multe resurse um, pe care, le-am, uh, pe care să le mobilizăm pentru uh, a reuși să rezolvăm această problemă, uh, mai ales problema ministerului nostru vizat. Prin urmare, ministrul nostru implicat a decis să evite operațiunile europene și și-a mutat practic toate um, bunurile într-un cont offshore. Ministrul acesta însă prezidează acum uh, Consiliul de Energi- pentru Energie al Uniunii Europene, ceea ce este o palmă dată Maltei și Uniunii Europene. În Malta am purtat o discuție uh, legată de acest uh, subiect și n-am văzut decât o luptă între Parlament și Guvern. Parlamentul a refuzat să lanseze vreo anchetă uh, prin urmare, de aceea înțelegem uh, de ce uh, ministrul de finanțe al Maltei a refuzat uh, să participe la o discuție la nivel european săptămâna trecută în legătură cu Panama Papers. Să sperăm însă că va coopera cu uh, Comisia Specială de Anchetă pentru uh, Panama Papers, care va veni în Malta să discute cu el. Avem uh, o lecție de învățat de aici, însă una tristă, și anume că corupția și spălarea de bani pur și simplu nu va fi uh, uh, abordată de această administrație din Malta. Din contră, aceste fenomene au putut prolifera în timpul acestui guvern. Mm. Mulțumesc um, foarte mult. Pe 19 și 20 ianuar, februarie vom avea discuții în Malta cu autoritățile, dar și jurnaliști, intermediari și consultanți și așa mai departe. Programul este deja pus la punct și Ministrul Finanțelor maltez și președintele actual al ECOFIN uh, ne va sta la dispoziție. A doua intervenție din, acum din partea doamnei Michel Andriu, din partea Senatului francez. Vă rog. Please. Monsieur le Président, euh, Domnule președinte, vă salut uh, și îmi manifest plăcerea de a fi aici uh, să, pentru a purta această dezbatere în legătură cu acest subiect în această dimineață. Lupta cu frauda fiscală internațională uh, și cu spălarea de bani este una care mobilizează de multă vreme Comisia noastră de Finanțe din Senatul francez. În urma Panama Papers uh, am fost foarte reactiv și din mai 2016 am proces la un audit al unei mari bănci franceze implicate în acest scandal. Este o bancă Um, um, care a fost uh, așadar anchetată. Noi nu avem foarte multe instrumente la dispoziție, însă cel pe care le avem uh, datează din 2009 ni se demonstrează practic uh, că, o țară poate semna acordul de cooperare fiscală conform ultimelor standarde OCDE, însă asta nu afectează deloc practicile sale. Ce ne-a um, re revelat această anchetă? Ei bine, faptul că uh, grație serviciilor de reglementare financiară uh, am uh, reușit uh, să înțelegem cum stau lucrurile. De la creația sa din 2013, acest sistem a primit mai bine de 45.000 de de cereri din partea contribuabililor, reușind să recupereze peste 3 miliarde de euro. Avem, practic, un subiect care ține de cooperarea internațională, care se petrece într-o formă alarmantă. Există anumite informații care pot să facă obiectul unui uh, schimb, însă uh, el nu există la nivel internațional sau european. Există obligația reglementatorilor europeni, uh, așadar, de a asigura acest schimb, un fapt absolut necesar. Și mă alătur celor care au spus că ar trebui să existe un astfel de schimb european care să fie, în care să fie implicat și domnul comisar Moscovici. Uh, s-au publicat uh, însă rezultatele uh, acestei anchete pe site-ul Senatului. Trebuie să fim noi, Parlamentele Naționale, foarte atente atunci când analizăm astfel de situații. Senatul francez în 2011 a respins Convenția Fiscală dintre Franța și Panama și nu s-a înșelat făcând asta. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank, Frau Andrea. Mulțumesc, doamne Andrea. Acum are cuvântul domnul Joachim Post din partea Bundestagului din Germania. Stimate colegi, stimați colegi, suntem uh, în Europa acum într-un moment în care nu uh, reușim să acționăm împotriva combaterii evaziunii fiscale pentru că Europa este divizată în această privință. Avem uh, patroni care patronează aceste aranjamente financiare. Sau, așa cum spunea pe bună dreptate un alt coleg, se protejează până la urmă eludarea și evaziunea fiscală. Și atâta timp cât nu depășim această situație, dragi colegi, aici în Europa și în statele Benelux, Cipru, Malta, Liechtenstein, nu vom putea face pași înainte. Populiștii vor avea tot mai mulți adepți și uh, lucrurile nu vor fi reglementate. Există și o răspundere personală aici, unde și um, partide din uh, familia noastră uh, nu și-au făcut datorie. Și așa cum s-a spus, nu există o justificare rațională pentru companii de tip căsuță poștală, deci trebuie să facem tot posibilul pentru a le interzice. În al treilea rând, Malta, dar nu numai, și Luxemburg și Olanda. Deci, uh, state membre care au fost primele semnatare în proiectul european uh, acceptă astfel de paradisuri fiscale. Și atâta timp cât nu facem progres în această privință, și vă pot da și alte exemple, nu avem nicio șansă în lupta împotriva spălării banilor și a evaziunii fiscale și nu acționăm în interesul contribuabililor sinceri din Europa. Și aici mă refer atât la persoane fizice cât și la companii care își plătesc uh, impozitele. Atâta timp cât um, alte modele de afaceri de milioane există în paralel. Mulțumesc foarte mult, domnule Pos. Actul delegat pe care l-a prezentat Comisia l-am uh, respins săptămâna uh, trecută la, în ceea ce privește paradisurile fiscale. Acum are cuvântul un coleg din Parlamentul European, Peter Zimont, care reprezintă de asemenea Germania. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer uh, și să subscriu, de fapt, la ceea ce spunea colegul Post din Bundestag. În Europa, problema nu e doar că ne fură alții impozitele și că alții ne fac probleme nouă. Ministrul de Finanțe din Bahamas ne, ne-a spus la audiere că problema voastră sunteți tot voi europenii, pentru că nu reușiți ca să impoziteți măcar o singură dată banii care pleacă din Europa până la urmă. Și problema este că are dreptate. Problema noastră este că sunt suficienți în această încăpere care vin din state, state care au modelul de afaceri de a fura altor state impozitele. Și de aceea trebuie să le spun colegiilor maltezi din Partidul Național ce faceți dumneavoastră, faceți campania electorală, faceți-o în Malta, dar noi vorbim aici de probleme structurale. Vorbim de faptul că Europa se divizează dacă nu revenim pe calea solidarității. Și acest lucru nu are nimic de a face cu o eventuală concurență fiscală, dar dacă multinaționalele reușesc să pălea, plătească impozite de mai puțin de 1%, iar ceilalți trebuie să compenseze, atunci ceva nu merge bine. De aceea, noi, parlamentarii tuturor uh, statelor, dacă vrem ca Europa să se închege și să meargă mai departe, trebuie să facem presiuni asupra statelor noastre membre pentru ca acestea să colaboreze mai constructiv aici în Europa decât au făcut-o în trecut. Și un prim pas ar fi ca să și funcționeze schimbul automat de date în ceea ce privește deciziile fiscale și să participe și Comisia Europeană. Pentru că până acum Uh, statele membre refuză să ofere Comisiei informațiile necesare pentru a putea să combată evaziunea fiscală. Rugămintea noastră este să ne susțineți în această luptă pentru ca și Comisia să poată interveni atunci când are informațiile necesare. Haideți să ne facem treaba aici în Europa. Mulțumesc foarte mult pentru această pledoarie plină de pasiune. Vă cunoaștem din Comisia PANA. Înainte de a merge mai uh, departe cu lista de uh, intervenții, aș dori să întreb pe invitații noștri dacă doresc deja să facă observații la vis de primele declarații făcute. Impressive that this assembly is not merely pointing fingers at others. The, the issue is Chestiunea este una foarte extinsă și îi folosim, uh, permitem acestor uh, paradisuri fiscale să existe până la urmă. Uniunea Europeană nu este foarte unită în această privință, dar pe de altă parte există totuși elemente de convergență dacă revenim la identificarea beneficiarilor, de pildă, atât la nivelul instituțiilor financiare și în registrele comerciale, s-ar face deja un mare pas înainte. Nu m-aș duce chiar atât de departe încât să interzicem substructurile. Sigur că putem discuta, Însă eu cred că de îndată ce există transparență, aceste substructuri nu vor mai fi atractive. Mulțumesc. Vielen Dank. Mulțumesc. Domnule Grot, vă rog. Da. Mulțumesc. Cred că Olanda trebuie să împărtășească o parte din uh, vinovăție Olanda e parte a problemei și în viitor va trebui să fie parte a soluției. Și cred că comportamentul Olandei s-a schimbat semnificativ în ultima vreme și din ce în ce mai multe măsuri s-au luat în Olanda împotriva evaziunii fiscale decât s-au luat în anii anteriori. și e nevoie de măsuri împotriva structurilor de evitare agresivă a impozitării și de asemenea prevederi în ce privește avocații care se ocupă de impozite Mai sunt însă multe lucruri de făcut. Mulțumesc uh, foarte mult. Dacă dorește altcineva dintre experții noștri să intervină, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că sunt complet de acord cu ce s-a spus în legătură cu nevoia de a face întâi curățenie la noi acasă, în Uniunea Europeană, înainte să putem uh, pretinde că vom uh, apăra teritoriul fiscal al fiecărui stat împotriva amenințărilor exterioare și mai ales aceste găuri negre ale finanței mondiale, care sunt și paradisuri fiscale și paradisuri bancare. Al doilea element uh, e LuxLeaks. Nu s-a vorbit de LuxLeaks, dar aici nu suntem 100% uh, în domeniul fraudei fiscale, însă în același timp s-au creat uh, mecanisme care sunt menite să videze, să golească finanțele publice ale statelor vecine. Deci e vorba de o inginerie fiscală agresivă, de dispozitive fiscale naționale care sunt mult uh, peste ce poate exista în altă parte, deci trebuie să avansăm și pe terenul armonizării fiscale europene și în special uh, începește fiscalitatea multinațională, pentru că dacă nu, uh, statele noastre vor intra într-o conferință fiscală care va ruina toate finanțele publice. Deci cred că avem multe lucruri de făcut în toate domeniile, fraudă fiscală, optimizare fiscală, pentru ca fiecare stat să poată să-și asigure suveranitatea fiscală și a politicilor de luptă antifraudă. Mulțumesc, domnule Craina. Doriți să completați ceva? Două propoziții. În primul rând, eu cred că listele negre sunt uh, bine, pe, bune pe nouă, ne-au ajutat uh, chiar și listele gri. Pentru că ne-au ajutat, iată, să devenim o țară mai civilizată în această privință și acum participăm la schimburile automate de informații. Iar în al doilea rând, nu sunt uh, întotdeauna de acord cu Johan Post, dar astăzi uh, pot să subscriu 100%. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor pe lista mea este Miguel Tiago din partea Adunării Naționale din Portugalia. Unde vă aflați? Yeah, please. Muito ah. obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu Mulțumesc, domnule președinte. Miguel Tiago, Partidul Comunist Portughez și am fost membru al Comisiei de Anchetă privind uh, sistemul financiar. De fapt, am fost implicat în trei comisii de anchetă în Portugalia. Am fost membru în trei comisii de anchetă în Portugalia. Și numitorul comun în toate acestea este, sunt paradisurile fiscale. Țările, paradis fiscal, țări cu regimuri fiscale care sunt în mod clar mult mai uh, legere și companiile sunt gata să folosească aceste țări pentru a-și uh, spăla banii. Desigur, uh, cei care pierd până la urmă sunt țările, țările noastre. Unii oameni spun că offshore-urile sunt un fel de instrumente străine ale capitalismului, că nu fac parte din capitalismul normal, când de fapt sunt parte integrantă a funcționării acestui sistem. Nu o să intru aici într-o abordare moralistă, că offshore-urile fac pur și simplu parte din capitalism, transferurile către offshore-uri și identificarea beneficiarilor reali, cred că asta e ca și cum cerem uh, hoților să se predea singuri la poliție. Băncile nu își declară corect transferurile la offshore-uri și asta este o mare problemă. S-au propus unele soluții, cum ar fi liste negre, fiecare, list, fiecare țară are propria listă neagră deocamdată, dar mă tem că soluțiile propuse nu, uh, nu sunt foarte dificile, pur și simplu nu există voință politică din partea guvernelor să le implementeze. Uh, cum spuneam, taxați companiile acolo unde este creată bunăstarea și nu acolo unde se află sediul lor central. Ar trebui să există o uh, interdicție sau o impozitare foarte puternică a tuturor transferurilor către offshore-uri. Orice țară ar putea să facă asta. și ar trebui să uh, încetăm cu auditurile sistemelor financiare de către companiile private, pentru că, practic, uh, auditorii sunt în buzunarul celor care îi plătesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor pe lista este un membru al Parlamentului grec, domnul Atanasiu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am pregătit uh, câteva cuvinte referitor la Panama Papers, dar chiar n-aș mai putea să mai adaug nimic nou la ce uh, a spus reprezentantul uh, Bundestagului. Totuși, profesorul Pitt a spus câteva lucruri care m-au convins că facem o greșeală pe care nu cred că vrem să o facem. Folosim un adevăr ca să ascundem un alt adevăr. Și la ce mă refer? Uh, domnul Pid, domn profesor a folosit expresia bani murdari. Dacă uh, subiectul nostru de discuție astăzi n-ar fi fost Panama Papers, ci banii murdari, s-ar fi întâmplat uh, următorul lucru. Am fi menționat deja companiile americane Apple și Amazon. Dar trebuie să facem ceva în legătură cu Panama Papers. M-am, am examinat problema, am fost jurnalist timp de 14 ani. Totuși, dacă titlul discuției de astăzi a fost bani murdar, ar fi fost bani murdar, atunci am fi putut vorbi și de, despre Deutsche Bank. Pentru că în acest moment la Milano are loc un proces și cred că bă, colegii italieni pot să ne spună multe despre asta. Și săptămâna trecută agenția de știri economice Bloomberg a scris un reportaj despre asta. Deci nu putem vorbi doar despre Panama Papers fără să vorbim despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Milano și despre uh, lucru despre care Bloomberg a scris. 10 miliarde de euro nu se regăseau în registrele Deutsche Bank, una dintre cele mai mari bănci din Europa, uită să își includă în registre 10 miliarde de euro. Nu pot să tac când se întâmplă așa ceva. Deci dacă domnul profesor Pitt dacă, domnule profesor Pitt, am fi vorbit astăzi despre bani murdare, am putut să vorbim despre Volkswagen. Știm că un reprezentant al acestei companii tocmai ce a fost arestat în Statele Unite. Așadar, ce facem? Suntem în urma Statelor Unite când vorbim despre poluare? Deci poluarea se, plăte- se pedepsește numai în Statele Unite și nu în Europa? Da, Înțeleg că poate enervez niște oameni, dacă mă mai lăsați să vă 30 de secunde. Sunt și președinte al uh, uh, Comitetului de Prietenie uh, Grecia-Germania din Parlamentul Grec. Să știți că eu iubesc Germania, nu sunt nesuferit, dar dați-mi voi să spun doar atât. Domnule Pitt, v-ați întâlnit și cu Joseph Stiglitz și ați vorbit despre economia din umbră, despre așa numită economie gri. Sper de asemenea că ați discutat și despre datoria publică a țărilor Uniunii Europene, pentru că ieri am menționat, l-am menționat pe uh, Joseph Stiglitz și pe Paul Krugman și domnul Dombrovskis a respins de la început uh, tot ce am spus. Eu mulțumesc. Mulțumesc. Uh, stabilisem două minute. Majoritatea au respectat acest timp. Sigur, câteva secunde se poate depăși, dar nu așa. Pe 9 februarie, la următoarea reuniune a Comisiei PANA, vom uh, avea ca invitați mai multe bănci care, iată, au ieșit în evidență. Deutsche Bank uh, încă nu este printre acestea, dar um, lucrăm și în această privință. Mulțumesc, trec acum la următorul uh, intervenient, Matt van der Len din Senatul uh, olandez. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mult interes prezentările experților și aș vrea să-i felicit pentru ce a spus. Totuși, am ratat o evoluție recentă pe 11 octombrie 2016, Parlamentul, ă, adunarea Consiliului Europei a acceptat rezoluția 2130 privind lecțiile uh, scandalului Panama Papers. În numele Comisiei Juridice am dat un aviz juridic privind proiectul de rezoluție uh, și acesta a fost inclus în rezoluție. Consiliul Europei ar trebui să fac reguli internaționale împreună cu OECD pentru a permite taxarea directă a veniturilor și activelor companiilor din paradisuri fiscale. Astfel, trecând pe, dincolo de cei care le-au creat și eliminând impedimentele legale către o astfel de uh, taxare directă. Care este opinia experților uh, în legătură cu acest uh, nou pas pentru a combate evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă. Mulțumesc. Următorul vorbitor în numele Parlamentului European, colegul lui Michel din Belgia, vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc uh, intervenienților. Eu aș vrea să mă refer la niște chestiuni ceva mai concrete. Împărtășesc uh, uh îngrijorarea față de aceste fenomene insuportabile și indignarea care ar trebui să se manifeste față de lipsa de voință politică care se manifestă în toate statele, pentru că până la urmă e vorba de o problemă de voință politică. Concret, uh, am următoarea întrebare ce ați obținut? Ce informații ați obținut în legătură cu criteriile de due diligence care sunt implementate de intermediar? Deci în țările respective există o autoritate națională care să controleze eficacitatea acestor criterii și e doar un control în amonte sau de ce altă natură? În al doilea rând, ce credeți despre crearea unei uh, Financial Intelligence Unit la nivel european, deci un serviciu de informații financiare care să poată controla tranzacțiile suspecte la nivel european, tranzacțiile transnaționale. Și aș vrea să știu care este părerea noastră în legătură cu modul în care funcționează în Statele Unite așa numitul FAPCA, pentru că americanii sunt obligați să comunice administrației, administrației financiare americane toate deținerile financiare din străinătate. Deci credeți că uh, ar fi posibil să dezvoltăm și noi un astfel de instrument la nivel european. Domnule Pitt, în răspunsul noastră, dumneavoastră și alți vorbitori ați menționat recursul frecvent la avocații elvețieni. Puteți să-mi definiți sau să-mi spuneți mai precis motivele pentru care există această utilizare excesivă a serviciilor avocaților elvețieni ca să înțelegem mai bine situația. Și apoi am s-a mai pus această întrebare. Aș vrea să-mi dați opinia dumneavoastră în legătură cu o, de, o definiție o definiție a optimizării fiscale, a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Poate o să fiți surprins, domnule Aueș, dar vă împărtășesc punctul de vedere că adesea frontiera între optimizare, fraudă și evaziune nu prea există și că o optimizare excesivă duce adesea la fraudă. Să faci ceva, faci din ceva ilegal ceva legal. E absolut scandalos. Deci aș dori să aprofundăm un pic aceste, aceste noțiuni. Ultimii doi vorbitori au formulat întrebări concrete și de aceea v-aș ruga, domnule profesor Pi, doriți să începeți? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, vă răspund în engleză. Mai întâi, cred că a existat o întrebare foarte specifică a, în legătură cu uh, avocații elvețieni din Geneva. Deci de unde această uh, mare concentrare de avocați elvețieni care au fost practic uh, poarta de intrare în uh, Panama Papers. Să nu uităm că acest scandal Panama Papers sunt doar un exemplu la întâmplare. Deci dacă uh, tăiem mai adânc în această economie neagră, găsim și pe alții. Dar e interesant modul de operare și asta are legătură cu ce am spus în legătură cu diferențierea dintre activitatea juridică tradițională, serviciile juridice tradiționale și avocați care se transformă în niște operatori financiari. Și există o zonă gri foarte delicată între cele două. Dacă, faci, dacă plătești taxe pentru moștenire ă, și păstrezi o parte din bani ca onorariu pentru avocat, asta e considerată activitate tradițională. Dar dacă începi să creezi structuri cu companii offshore și, tot, eh, și încep să deschizi conturi bancare. Ideea este că, și argumentul meu este că acest tip de activitate aparține eh, sectorului operatorilor financiari. În implementarea, în interpretarea actuală în Suedia, nu, lucrurile nu stau așa. Acest lucru s-a propus o schimbare în acest sens Parlamentul Elvețian, care a refuzat să facă așa. Și despre asta e vorba la întrebarea cu numărul 13 din uh, documentul nostru. De aceea aș vrea să vă încurajez să examinați uh, această problemă și să vedeți dacă lucrurile sunt mult mai diferite în țările noastre și dacă cumva directiva europeană face foarte clar această diferență. Și dacă îmi permiteți două comentarii foarte scurte. În primul rând sunt de acord cu colegul din Grecia că subiectul e larg, și e vorba și despre taxe și despre măsuri de împotriva spălării banilor și alte chestiuni. Un alt comentariu, uh, listele negre care au tot fost menționate. Aici e o situație oarecum dificilă pentru că uh, uh, uh realizăm constant că toți suntem partea problemei și e greu să faci liste negre atunci când uh, ești partea problemei. Așadar, uh, Eh, sugestiile din experiența mea în OECD, în cei 25 de ani cât am condus activitatea anticorupție, noi am căzut de acord asupra unui numitor comun și după aceea am transmis problemele eh, fiecarei țări în parte și am spus trebuie să implementați sau dacă există, de exemplu, sau întrebarea se pune dacă ar trebui creată o instituție supranațională de informații financiare. Însă, Știți că uh, se ajunge la o monitorizare a conformității statelor cu standardele internaționale și apoi când ajungi la punctul la care toată lumea poate cădea de acord și monitoriza implementarea, atunci poți spune, a, există aceste țări care nu cooperează și aceste teritorii care nu cooperează și atunci faci lista neagră cu ele. Deci cred că asta ar fi credibil. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește impozitarea directă a transferurilor în paradisurile fiscale, în Parlamentul olandez uh, se consideră că ar fi bine să se reglementeze, de fapt, la nivel european. Da. important ar mai fi, sigur, să putem convinge și guvernul nostru să o facă la nivelul țării noastre. În momentul de față am venit, uh, am introdus o rezoluție în Parlamentul uh, olandez, dar n-am avut uh, succes. Ce am putea însă face în rest? Eu cred că Olanda nu se implică atât de mult cât ar trebui. Dacă americanii, prin fapt că reușesc să-și impună voința întregii lumi, atunci și Europa ar trebui să o poată face și Europa ar trebui să poată impune sancțiuni împotriva multinaționalelor dacă nu respectă regulile. Pentru că nici o multinațională nu-și poate permite să nu activeze în Europa. Deci eu apelez la dumneavoastră ca Europa să nu se simtă mai mică decât este în uh, realitate, domnul Lorie. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să răspund uh, concret întrebările, întrebărilor colegului uh, lui Michel. Am uh, chestionat băncile cele mai importante din Belgia, BNP, Paribas, Fortis, uh, ING, KBG, uh, Dexia și unele bănci private de private banking și ni s-au explicat că n-au nicio legătură cu marea fraudă fiscală internațională, că totul e în regulă, că și-au curățat uh, bilanțurile, pentru că majoritatea dintre ele aveau filiale în paradisuri fiscale. Le-am cerut procedurile interne, am creat o cameră de date, pentru că aceste proceduri interne uh, au legătură cu know-how-ul lor personal, deci am creat această cameră de date, am primit procedurile lor interne, care sunt accesibile tuturor comisarilor. Sentimentul general care a rezultat a fost că nu prea îi credem și în rest trebuie să-i ajutăm noi să nu fie din nou tentați să cadă în practici uh, adesea promovate de șefilor, pentru că convingerea lor este că convingerea noastră este că nu poți avea un mare montaj de fraudă internațională dacă nu ai întâi un creier care să gândească acest montaj și în al doilea un circuit financiar. De aceea trebuie să jucăm un rol mult mai important, aveți dreptate, și la fel la autoritățile de reglementare financiară. Și în ce privește asta, s-a constatat că atunci când există un cadru de reglementare care le permite să meargă mai departe în ce privește detectarea unor mecanisme particulare de uh, fraudă fiscală, acest cadru nu, nu este niciodată pus în, aplic în aplicare și cred că uh, ei au făcut propuneri de îmbunătățire a cadrului juridic. Uh, nu o să spun uh, mai mult, evident că sunt de acord cu crearea unei instituții la nivel european care ar îmbunătăți controlul sectorului financiar în domeniul luptei cu frauda fiscală și paradisurile fiscale în special. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dacă vreți să interveniți. Da. Domnule, domnule Greiner, nu trebuie, dar puteți interveni. Când s-a spus că Europa nu ar trebui să se facă mai mică decât este, da, e adevărat, însă trebuie și noi în interiorul Europei să colaborăm și să nu mai încercăm uh, să profităm uh, unii de alții. Deci există cooperare între statele membre și nu concurență în această privință. Pentru că altfel uh, vom fi din ce în ce mai mici uh, până la nivel micro. Mulțumesc pentru acest apel. Mai am acum alte trei intervenții din partea parlamentelor naționale. Arnold Merkis uh, din Olanda, din Parlamentul Olandei acum. Mulțumesc, domnule președinte și pentru faptul că ați uh, pronunțat atât de bine numele Parlamentului nostru. Și eu fac parte din Comisia de Anchetă împreună cu Ed Holtz. S-au uh, exprimat uh, critici vis-a-vis -vis de rolul Olandei. Cred că există motive pentru astfel de critică, dar și noi din Parlamentul olandez criticăm acest rol. De pildă, guvernul nostru a încercat să amâne Soluția pe care a propus-o Comisia Europeană pentru acele transferuri care nu pot fi uh, alocate cu certitudine, așa numitele hybrid mismatches. Deci uh, nu se dorește rezolvarea rapidă, dar uh, nici Parlamentul olandez n-a vrut să se întâmple această amânare. Vrem ca și noi să formulăm întrebările care se impun și să le adresăm guvernului nostru. Sunt uh, două discuții care au loc în același timp uh, cu privire la eludarea fiscală și evaziune fiscală, dar m-aș referi acum la lista neagră. Trebuie să avem o bună definiție pentru o listă neagră. Și dacă, de pildă, Comisia Europeană ar spune că o țară care nu are, care are un nivel de fiscalitate foarte redus este automat uh, un paradis fiscal, atunci ar fi o problemă. De asemenea, n-ar trebui să mai existe zone preferențiale. Ar trebui, într-adevăr, să ne concentrăm asupra definiției, pentru că altfel ne trezim că uh, există o listă neagră, dar cu zero paradisuri fiscale pe ea. Mulțumesc foarte mult. Mai avem acum în total 9 uh, intervenții și 25 de minute la dispoziție. Inezis Buchis din Parlamentul Leton are acum uh, cuvântul. Acum. Mulțumesc. Eu aș dori să subliniez faptul că Letonia susține inițiativele internaționale și europene în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale și a spălării de bani. Pentru că și pe noi ne afectează aceste companii offshore. În țara noastră um, figurează 7 până la 800 de companii offshore, ceea ce este mult pentru o economie mică. Ar trebui să existe o distribuire echitabilă a fiscalității și este important acest lucru pentru companii, pentru că ei creează valoare adăugată și pentru că această distribuție să fie echitabilă trebuie să continuăm să lucrăm atât la nivelul Parlamentului cât și la nivelul Guvernului. Sigur, trebuie consultat și mediul de afaceri. Însă, interesele acestui mediu variază, evident. Ne-am alăturat de curând OECD și și în această organizație linii directoare sunt obligatorii și sper că ne vor ajuta să combatem evaziunea fiscală. Toată lumea știe că una dintre ideile cheie în această privință și a fost menționată de mulți vorbitori este aceea că impozitele trebuie aplicate acolo unde se generează profiturile. Și de aceea aș dori să formulez o întrebare pentru vorbitorii din panel. Cât de departe s-a ajuns până acum cu schimbul automat de date în ceea ce privește documentele uh, care vizează uh, deciziile fiscale. Ar trebui să existe un astfel de schimb de date între statele membre care să fie implementat rapid, pentru că cred că este foarte important pentru societate în general acest lucru. Dacă doar vorbim despre această idee, dar nu o și implementăm pe deplin, atunci nu o să ajungem nicăieri. Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor pe lista mea din partea parlamentelor naționale este domnul Bonici din Malta. Domnule Bonici, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru participarea dumneavoastră. Se întâmplă să fi fost să fiu și ministru în cabinet și uh, în același timp și parlamentar în Malta. Și în calitate de ministru conduc atât Consiliul pentru Cultură cât și cel pe Justiție. Cred că se impune să-mi uh, împart intervenția în trei vis-a-vis -vis de cele spuse până acum. Prima parte se referă la activitatea depusă de instituțiile europene în uh, deci, reluând. Ce au făcut instituțiile europene în urma revelării scandalului Panama și aici aș dori să știu uh, care este părerea experților în ceea ce privește această abordare pe trei direcții, deci directiva uh, în ceea ce privește combaterea spălării banilor. Aici sperăm să putem ajunge la acord înainte de vară. Apoi directiva combaterii spălării banilor prin uh, intermediul legislației penale pe care ministrii au discutat-o deja și au ajuns la un acord larg săptămâna trecută la Consiliul de Justiție care a avut loc în Malta și în al treilea rând recunoașterea reciprocă a ordinelor de confiscare și înghețare a banilor care iarăși are un aviz pozitiv din partea ministrilor care s-au întrumit săptămâna trecută în Malta. În al doilea rând, aș dori să fac câteva comentarii vis-a-vis -vis de cele spuse de colegul meu din opoziție, care a decis să fie partizan. Eu um, aleg să nu fac acest lucru. Vreau doar să spun că este ultima persoană care poate da lecții despre bună guvernanță și mai bine uh, ar uh, da un răspuns la niște întrebări arătătoare care vizează vremea când era el ministru. Deci, S-au spus multe despre Malta și despre sectorul nostru de servicii financiare. Eu vreau să vă asigur că Malta are un sector financiar uh, sănătos, uh, care respectă regulile și nu voi accepta niciun fel de argumente cum că Malta ar fi un fel de paradis fiscal. Mm, guvernele malteze în cursul anilor s-au asigurat că se respectă regulile pentru a putea avea un sector al serviciilor financiare puternic și credibil. Mulțumesc foarte mult! Noi aici nu facem campanie electorală pentru Malta. Uh, când vom veni la Malta, sunteți cu toți invitați și la acea discuție. Dat fiind faptul că um, ultimele intervențiile sunt rezervate experților uh, și mai avem doar 20 de minute, îi rog pe ceilalți intervenienți să respecte timpul alocat. Darius Rozatio, Fabio Rosati, Darius, pentru început. Coordonator uh, al PPE în Comisia PANA. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, paneliștilor pentru informațiile interesante pe care ni le-au oferit vis-a-vis -vis de aceste chestiuni arzătoare care țin de evaziunea și eludarea fiscală. Și aș avea o întrebare pe domnul Piț, în primul rând, dar evident că și ceilalți domni, uh, dacă doresc, pot să răspundă. Toți vorbitorii au subliniat rolul așa numiților intermediari în această procedură de evitare fiscală intermediari, printre care se numără firme de avocați, consultanți uh, și așa mai departe, chiar și bănci. Dar în afară de bănci care sunt reglementate, toate celelalte uh, sunt reglementate doar prin autoreglementare, prin coduri de conduită și așa mai departe. În ce măsură considerați că această autoreglementare este suficientă pentru a face ca acești intermediari să nu mai aibă stimulentele necesare pentru a facilita fluxul ilicit de fonduri și deschiderea de conturi offshore. Cum uh, credeți că statul ar trebui să intervină în reglementarea acestor profesii sau cel puțin anumitor activități din aceste profesii. A doua întrebare se leagă de experiență din Statele Unite. Sigur că în activitatea noastră în Comisia PAN am ascultat experți care ne-au spus că Statele Unite au reușit să reducă amploarea fraudei și abeziunii fiscale prin introducerea așa numitei legislații FATCA, care s-a sugerat că poate n-ar fi rău să ne gândim la un echivalent european al acestei legislații uh, americane pentru a contrabalansa aceste practici negative. Fabio De Masi, acum, ca vicepreședinte a Comisiei PANA. Mulțumesc, domnule președinte. Vis-a-vis -vis de Malta nu am uh, niciun comentariu. De regulă, când un reprezentant al guvernului spune că țara mea nu este un paradis fiscal, de regulă este. Uh, împărtășesc multe din evaluările colegilor. Mi se pare că se impune să spunem lucrurilor pe nume. Există și bănci în Europa care amintesc mai degrabă de uh, organizații criminale și um, atunci când vorbim de operațiunile offshore. Eu pot să subliniez multe din cele spuse și de reprezentantul din uh, Austria, dar uh, atât guvernul austriac cât și cel uh, din Germania, refuză această raportare de defalcată pe țări în ceea ce privește activitatea concernelor. Apoi s-a mai spus că așa numitele fonduri fiduciare um, unde se înregistrează doar uh, titluri de moștenire, ar trebui excluse din această dezbatere a includerii în registre publice. Care este uh, poziția dumneavoastră aici? Și apoi, în ceea ce privește o așa numită task force uh, financiară, noi am respins uh, lista neagră care ne-a fost propusă de către Comisie pentru că acolo nu figurau paradisuri fiscale precum Panama și așa mai departe um, copiaseră doar lista de la um, omologii americani. Eu vă întreb acum dacă această conformitate pe hârtie dar uh, un cu totul comporta, alt comportament în realitate este suficient dacă doar așa se fac evaluările din partea acestei Financial Task Force sau avem nevoie și de alte instrumente? Mulțumesc, uh, Fabio De Mazi, Jens Crawford, coraportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori de asemenea să mulțumesc și experților pentru informațiile interesante oferite. Un prim comentariu. Până la urmă este vorba de a reda statelor membre înapoi prerogativele în ceea ce privește impozitarea în combaterea uh, spălării banilor, dar și în combaterea terorismelor. Vedem astăzi că instrumentele sunt folosite și de cei răi în activități criminale. Avem o problemă în Europa. Iată că Deutsche Bank a încălzat o amendă istorică pentru neîndeplinirea regulilor în ceea ce privește combaterea spălării banilor, deci au încasat un jumătate de miliard ca amendă pentru că au ajutat anumite bănci rusești în 2011 să spele anumite fonduri. Credeți că ar trebui să creiem unități specializate care să coopereze? Pentru că în Parlamentul European constatăm că există o lipsă de cooperare eficientă între autoritățile de aplicare a legii din statele membre. Apoi s-a mai discutat și de codul de conduită pentru companii în Europa, care nu funcționează. Pentru că statele membre acționează și în secret și nu reușesc să uh, interzică astfel de regimuri fiscale dăunătoare care se manifestă transfrontalier. Eu cred că acest uh, grup care discută codul de conduită ar trebui să devină mai transparent. Uh, și în fine, sunt de acord cu colegul austriac, transparența, cooperarea eficientă sunt uh, importante și ar trebui să se cristalizeze în jurul unei agende. Mulțumesc foarte mult. Și încă o dată vă ne rog să fiți cât mai sub succinți. Colegul belgian Daie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc intervenienților pentru explicații, mulțumesc uh, și celor trei uh, deputați, uh, pentru că noi credem că concluziile Comisiei de Analiză ne-au fost utile. Aș dori să vă întreb uh, câte uh, dosare au fost deschise de administrația fiscală ale țărilor dumneavoastră în urma Panama Papers și ce s-a întâmplat cu ele. Apoi am vorbit mult despre intermediari financiari, despre bănci și așa mai departe, dar și despre uh, cei uh, uh care sunt implicați în uh, astfel de activități, consilieri ai guvernului, ai băncilor, uh, ai comisiei uh, și așa mai departe. Oare nu vă gândiți, n-ați auzit vorbindu-se eventual de despre asta, că ne-ar trebui, că ar trebui să punem capăt acestor conflicte de interese? Și dacă da, ce propuneți ca primă etapă pentru a avansa în acest sens? Vă mulțumesc. Mulțumim. Miguel Viegas din Portugalia este următorul vorbitor. Aveți cuvântul. Un, uh, o întrebare pe domnul Ahmed. Ați uh, menționat uh, de ați menționat ceva în legătură cu uh, reducerea anumitor taxe pentru capital. Eu cred că această idee deja face parte din sistemul fiscal uh, belgean, uh, care este practic principala sursă de avantaje fiscale de care se bucură companiile de aici. La nivel european, în lupta împotriva, cu, împotriva evaziunii fiscale, am putea folosi acest uh, Uh, instrument sau credeți că am putea scăpa de aceste avantaje fiscale uh, din uh, Belgia? Pentru că, de fapt, sunt instrumente folosite din ce în ce mai des în alte jurisdicții. Apoi mai am o întrebare legată de modul în care sunt transpuse directivele în legislația națională. Mă gândesc mai ales la Elveția. Acolo trebuie să se raporteze doar transferurile uh, de bani uh, care depășesc 6.000 de franci uh, elvețieni. Putem vedea cum sunt transpuse aceste directive standard în legislația națională. Apoi, o ultimă întrebare în ceea ce privește beneficiarii la ce nivel trebuie înregistrat acest beneficiar? 10%, 20%, 5%? Putem controla uh, un procent de 5%? Care sunt uh, soluțiile alternative sau complementare la care vă gândiți și care ar putea să uh, îmbunătățească eficiența acestor măsuri? Încă mai am uh, trei vorbitori pe listă, spune domnul președinte. Va trebui să încercați să fiți uh, succinți. Eli Shine. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să purtăm acest schimb de opinie astăzi cu dumneavoastră. Cred că uh, un schimb de opinie însă nu este suficient. Va trebui să lucrăm de aproape unii cu ceilalți, pentru că lupta cu evaziunea fiscală și cu evitarea plății taxelor uh, uh, chiar demonstrează nevoia existenței Uniunii Europene, pentru că putem ușor transfera sume mari de bani dintr-o parte a lumii în alta, Uh, și de aceea trebuie să găsim răspunsuri mai adecvate și la un nivel mai înalt. Sunt de acord cu domnul Kreiner. Cum poate să fie durabilă Uniunea Europeană dacă se bazează pe uh, Uh, diferențe foarte mari de taxe, adică concurență fiscală, din care toată lumea are de pierdut. Haideți să nu uităm că avem uh, multinaționale care plătesc 0,005% uh, impozit și care ne demonstrează practic că avem de face cu un eșec al întregului sistem. Cum putem accepta ca guvernele noastre să dea mâna unele cu celelalte, nu departe de această instituție, după care să încerce să își fure căciula sau să Uh, se înșele unii pe ceilalți uh, în detrimentul cetățenilor. Dați-mi voie să mai spun și că dimensiunea europeană nu este suficientă, trebuie să găsim răspunsuri uh, la nivel mondial. De aceea Parlamentul a, tres- a cerut să existe un organism interguvernamental care să se ocupe de această reformă la nivel mondial. Mulțumesc. Acum, o intervenție extrem de scurtă, doamna uh, Gomes. Da, mă voi uh, referi la uh, ce se întâmplă cu oficialii uh, de nivel mai mic ai băncilor. Se pare însă că la nivel mare, la nivelul conducerii băncilor, nu există prea multe cerințe legate de cei care ocupă aceste posturi. Andreea, din partea uh, uh, EBA ne va vorbi despre controlul de către doamna De Santos, uh, fica președintelui uh, Angolei, a unei bănci uh, portugheze. Eu cred că asta se întâmplă și în alte părți, nu numai în Portugalia. Deci, nu numai în Portugalia. Deci vreau să mă gândesc puțin ce se întâmplă cu riscul care este distribuit peste tot. Există probleme legate și de anumite naționalități Oare nu asta este problema care e menționată și în uh, cadrul FATCA? Oare nu, invest, nu uh, îi invităm pe cei care se ocupă cu spălarea de bani uh, uh aici la noi în Europa? Mulțumim, domnul David Coburn coordonator din partea ECR. Aveți cuvântul foarte scurt, vă rog, pentru a putea răspunde invitații noștri apoi. Oare nu cumva uh, dorim să uh, încurajăm uh, evaziunea fiscală sau corupția? Nu, nimeni nu dorește asta. Dar ce se întâmplă cu eficiența fiscală? Ideea că toate guvernele sunt bune, corecte, financiar sau eficiente este pur și simplu o prostie. Adică, uh, dacă există posibilitatea ca guvernele să își, uh, posibilitatea ca unii să-și uh, protejeze interesele de guverne corupte, poate că o vor face. Nu toată lumea s-a născut bogată, unii câștigă, lucrează din greu pentru bani. Deci de ce nu i-ar păstra? E dreptul lor, au lucrat pentru acești bani. Guvernele nu fac altceva decât uh, să irosească banii contribuabilului mai mult decât uh, oricând și asistăm la această risipă. Există o idee ciudată în Uniunea Europeană că toate guvernele sunt întotdeauna bune sau corecte. Nu, nu sunt așa. Oamenii au dreptul să-și apere bunurile, deci să nu uităm asta. S-ar putea să se lanseze o vânătoare de vrăjitoare împotriva celor considerați uh, corupți sau care se ocupă cu spălarea de bani. Da, foarte bine, însă aceste măsuri nu trebuie folosite împotriva oamenilor care pur și simplu încearcă să se protejeze. Să nu uităm uh, ce s-a întâmplat uh, secolul trecut când bunurile oamenilor au fost uh, confiscate în anii 40. A fost o experiență foarte neplăcută. Oamenii au dreptul să-și apere bunurile de uh, guverne corupte și uh, injuste. Acum. Brexit-Befürworter, damit das die anderen auch. Nu din partea cer se comunicează președinte. Der sich jetzt schon auf den Steuer... De aceea se pregătește deja de acum uh, Uh, să facă concurență fiscală. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc pentru contribuțiile interesante și pentru multele idei exprimate și întrebări formulate. Domnul Pis, aveți uh, primul cuvântul. Voi fi succint. Aș face un comentariu general la început. Cred că avem uh, două chestiuni pe care le confundăm. Una, onestitatea fiscală și uh, ajutorul dat pentru a lupta uh, cu spălarea de bani. Deci asta este chestiunea transparenței. Oare suntem uh, suficient de transparenți? Cealaltă chestiune este armonizarea fiscală. Adică uh, ține de dumneavoastră în ce secvențe politice veți proceda. Uh, dacă supraestimați lucrurile, s-ar putea să vă împotmoliți. Acesta este comentariul meu de natură generală. Apoi, uh, uh, în legătură cu chestiunile legate de prevenirea spălării de bani și uh, în legătură cu onestitatea fiscală. Ei bine, uh, Uh, cred uh, că există un ar trebui să existe un schimb automat de informații, există unul deja, OCD-ul este implicat, uh, însă deja trenul a plecat din gară. Cei care vă întrebați dacă aceste organisme sunt suficiente de eficiente? Aveți dreptate să puneți aceste întrebări. ATF uh, uh, este uh, o instituție care analizează cazurile unul câte unul și, practic, poate să ia anumite măsuri. Aveți dreptate aici. Apoi s-a, s-a lăsat o întrebare în legătură cu autoreglementarea. Eu au anumite dubii dacă uh, este suficient. Uh, există anumite autoreglementări uh, în legătură cu băncile, avocații sau conturile fiduciare în Elveția, însă sunt cazuri în care observ că asta nu a funcționat, pentru că informațiile au ajuns la inculpați. Deci aici este un mare semn de întrebare și aveți dreptate. Apoi, în ceea ce privește chestiunea centrală din acest capitol, uh, și anume transparența, e bine, uh, beneficiarii și deținătorii uh, care beneficiază de pe urma acestor conturi um, Eh, e bine, această chestiune este una destul de delicată, apoi problema intermediarilor, eh, cum anume ne purtăm cu avocații. E bine, avem ceva de uh, făcut aici atunci când vom discuta această uh, directivă. Problema PEP adusă în discuție de colega din Portugalia este una autentică. Am văzut uh, conturile Dos Santos și dacă Uh, vorbim despre 400 de milioane de euro luați de la Somangol, care apoi a fost distribuiți uh, uh, prietenilor, sigur lucrurile nu par să arate foarte bine, însă regulile există, regulile trebuie doar aplicate. Nu cred că e nevoie de legi suplimentare. Portugalia sigur are legile necesare și de asemenea și nivelul internațional are legile necesare. Apoi s-a mai pus o întrebare legată de libertatea națională Uh, de mișcare, marja de uh, apreciere. Asta este valabil pentru toate instituțiile din Europa. Tindem să permitem uh, statelor naționale o anumită marjă de manevră. Uneori asta e o um, chestiune inteligentă, însă uneori poate marja trebuie redusă atunci când ne dăm seama că ea nu ajută. Eu chiar cred în aceste mecanisme de monitorizare și după 3-4 runde uh, de monitorizare în cadrul unui grup, uh, ajungi să percepi cu adevărat realitatea. Asta nu trebuie să fie o mare problemă, deci. Apoi un alt subiect adus în discuție, uh, ce se întâmplă cu acel prag de 25% uh, pentru companii atunci când trebuie identificați beneficiarii. Este întrebarea numărul 14 care mi-a fost adresată. Eu cred că procentul este prea ridicat, aveți dreptate. E simplu să uh, ai un procent de 25%, un prag de 25% și să ieși uh, de sub radar. Apoi, ultima întrebare în acest uh, cadru a fost una specifică și anume întrebarea legată de uh, regulile de uh, succesiune. E bine, uh, ideea este că avem multe reguli de succesiune în Europa. În anumite state există un minim uh, care trebuie transmis mai departe urmașilor, uh, și apoi, firește, dacă cineva folosește unul dintre aceste conturi offshore pentru a evita regulile, clar, uh, situația devine incorrectă practic dăunează uh, succesului. Alte state însă nu au astfel de reguli și atunci este mai ușor și probabil și permis să ai un trust uh, care spune clar cine trebuie să fie succesorii tăi. Dau cuvântul colegilor. Mulțumesc foarte mult. Domnul profesor Pis a formulat un răspuns și la un catalog de întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Twee opmerkingen er was één vraag. Hoeveel Panama-dossiers zijn opgepikt in Nederland? Aș vrea să fac câteva comentarii în legătură cu uh, uh, anumite dosare deschise în uh, Olanda. Sunt peste 700 de nume identificate, iar autoritățile fiscale se gândesc la 150 de cazuri specifice. în uh, Olanda există un nivel destul de ridicat de uh, protecție și e clar că vor fi schimbări legislative pentru a face față protecției avocaților și așa mai departe. În ceea ce privește pragul de 25% pentru uh, uh, beneficiari, în Olanda a existat o inițiativă în Parlament uh, de a analiza toți uh, beneficiarii, chiar și ce aflați sub pragul de 25%. Toate aceste informații ar trebui să fie accesibile autorităților. Chiar uh, sperăm că asta va beneficia de sprijin în Parlament. Mulțumesc acum, domnule Aui. Euh, Aș dori să răspund uh, uh întrebărilor domnului Bayer și uh, colegii noastre portugheze. 239 de uh, dosare au fost deschise de către administrația fiscală uh, pentru peste 700 de ocurențe în documentele Panama. Încă nu avem rezultatele investigațiilor. Apoi, în ceea ce privește intermediarii financiari, mai ales societățile de consulting, The Big Four, E bine, aceștia fac uh, audit uh, și de asemenea și consiliere fiscală. Sunt chestiuni care pun probleme, ori noi le-am solicitat, da, dacă n-ar putea ca uh, să nu uh, pescuiască clienți uh, pentru uh, afacerilor de la nivelul administrațiilor fiscale, însă trebuie spus că nu au dat răspuns, un răspuns adecvat la solicitările noastre. În ceea ce privește Europa, e clar că trebuie să omogenizăm lista cu paradisurile, paradisurile fiscale, să avem o bază de date comună și să avem un schimb automat de date complet. Aveți dreptate uh, că Belgia acum se gândește la o reformă a impozitării întreprinderilor uh, în care uh, dobânzile se pare că vor dispărea. Eu sunt partizan al dispariției lor. Acest lucru nu a dat rezultat nici pentru Belgia, nici pentru statele din jur. Mulțumesc, domnule Laui. Și acum, pe final, domnul Kreiner. Doream să spun că ultima intervenție m-a șocat, uh, la fel uh, ton, uh, atât tonul cât și conținutul. Dar e ca și cum am face o comparație între uh, mere și victimele Holocaustului sau uh, între toate uh, guvernele, de exemplu guvernul Irlandei și guvernul uh, nazist. E total absurd și e cu atât mai șocant să aud asta într-un astfel de for. Raportarea de la țară la țară ar trebui să fie o chestiune publică. Nu e vorba de o demonstrație de tip striptease, e vorba despre uh, doar nouă cifre pe care trebuie să le dezvăluim. Majoritatea cifrelor deci trebuie făcute publice în Germania și uh, Austria în registrul uh, național, oricum. Deci ar fi uh, probabil uh, o chestiune mai transparentă dacă ar exista uh, peste tot un astfel de registru. Până la urmă nu se vorbește atât de mult despre uh, secrete cât despre uh, cooperare. Uh, transparența este o chestiune foarte importantă, la fel și uh, impozitarea corectă. Apoi, în ultim comentariu, mereu uh, aud uh, vorbindu-se despre uh, paradisuri fiscale. Uh, Însă această formulare sună foarte pozitiv. Eu cred că nu sunt uh, niște chestiuni uh, atât de uh, pozitive, de fapt. Mai degrabă sunt niște mlaștini uh, fiscale, nu paradisuri fiscale. Deci haideți să le spunem pe nume. Sunt niște mlaștini. Pentru că acolo se pierd uh, banii. Mulțumesc, domnule Kreiner. Întreaga sesiune, întrebările, dar și răspunsurile vor fi documentate într-un proces verbal care poate fi și consultat. Eu nu am uh, înțeles uh, prea bine intervenția domnului Coburn pentru că a vorbit atât de tare și n-am înțeles uh, nici uh, limba originală și nici uh, traducerea, dar vom vedea. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au participat. Cred că a fost o ședință foarte bună. Datorită timpului avansat nu mai putem uh, trage concluzii acolo. Acum vă mulțumesc încă o dată și dau înapoi cuvântul uh, președintelui Econ. Mulțumesc tuturor! Thank you very much uh, uh for this very interesting first session. Mulțumim foarte mult, mulțumim pentru interesul arătat celei de-a doua sesiuni. Putem acum uh, trece la sesiunea noastră după ce facem o pauză de un minut sau uh, două. Vom discuta în această a doua sesiune Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital și Piața Unică Europeană pentru Servicii Financiare. Deci uh, o pauză foarte, foarte scurtă. Vă rog, nu ieșiți din sală.